So, uh, uh, Dragi colegi, reîncepem. Am spus că ne revedem la 9.40, este 9.43. Toți colegii responsabili pentru acest punct sunt prezenți și trecem acum la prezentarea studiului către un sistem cuprinzător de protecție a minorităților uh, în Uniunea Europeană. Acest uh, studiu a fost cerut de comisia noastră în contextul uh, programului de cercetare anual la LIBE pe anul 2017 și lucrăm la un raport din proprie inițiativă privind standarde min, uh, minime pentru minorități în Uniunea Europeană, prezentat în Comisia LIBE în data de 4 iunie și este un subiect foarte interesant și pentru alți colegi, sunt sigur. Și o să-i dau direct cuvântul doamnei Lina Bosiliute de la CEPS, Centru pentru Studii Politice Europene, autoarea acestui studiu. Aveți cuvântul pentru 10-15 minute. Sunteți binevenită și vă dau cuvântul. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și pentru că ne dați ocazia să vă prezentăm acest studiu. Mulțumesc Comisiei Liva pentru că a comandat uh, acest studiu atât de important film DG Apple care a monitorizat activitatea noastră. Sergio Carrera, Aspergal și eu însumi am participat la acest studiu și ne-am bazat și pe cunoștin, pe expertiza uh, Sevelinei Rusinova, Susan Levin, privind minoritățile religioase și a unui alt coleg când vine vorba de minoritățile lingvistice. The EU and it was also nicely noted under the Unul din sloganul UE unita, este unitatea în diversitate. Și se pune întrebarea cum vom putea proteja această unitate în diversitate. Dispunem de un mecanism cuprinzător de protecția minorităților în acest moment pentru că avem nevoie de un asemenea mecanism, mai ales în contextul reapariției xenofobiei, a discursurilor uh, retorice împotriva uh, romilor, așa cum am văzut că s-a întâmplat și cu resurgența naționalismului în contextul Brexit și în ultimele alegeri naționale minoritățile devin victimele majorităților. Se pune întrebarea cum să protejăm minoritățile pe viitor. Am efectuat acest studiu, care cred că este poate fi găsit în, astăzi în sală, are 170 de pagini. Nu vă temeți de numărul mare de pagini. Mare parte din aceste pagini sunt anexe. Am încercat să înțelegem care este în acest moment sistemul uh, internațional, care sunt punctele de intrare în UE, care sunt chestiunile practice legate de importante pentru minorități în acest moment și cum putem să creăm o legătură între această chestiune și statul de drept, pentru ca minoritățile să fie cu adevărat uh, protejate chiar și când statul de drept devine mai șubred. abordarea noastră se bazează pe următorul triunghi, democrație, drepturi fundamentale și statul de drept, fiind cele trei puncte care trebuie să fie păstrate intacte și stabilizate um, pentru a garanta lipsa discriminării în centru. Și am avut o abordare oarecum dublă vis-a-vis -vis de minorități și drepturile lor. Pe de o parte este vorba de drepturi colective, care conferă drepturi specifice, culturale, religioase și, pe de altă parte, am plecat și de la ideea nediscriminării, un principiu fundamental uh, pentru Uniunea Europeană. Întrebarea esențială pentru noi a fost cum putem să protejăm minoritățile când există forme instituționale de discriminare împotriva lor. Am examinat minoritățile etnice, religioase și lingvistice, punând un accent specific pe uh, anti-țigănism. Uh, ne-am concentrat de asemenea pe antisemitism și din punctul de vedere al drepturilor religioase ne-a preocupat și, uh, și am examinat is- și islamofobia am acoperit 10 uh, state membre ale Uniunii Europene și Serbia, un stat uh, care este în procesul de uh, aderare la Uniunea Europeană. Am combinat această abordare intersectorială încercând să vedem dacă statutul și drepturile minorităților depind de uh, dreptul de uh, reședință, să înțelegem dacă există diferențe între resortisanții unei țări și solicitanții de azil, de exemplu. Am văzut că există diferențe foarte mari și mai ales uh, persoanele care sunt considerate a fi noi minorități, uh, solicitanții de azil, sunt un grup care se bucură de prea puține posibilități legate de respectarea drepturilor lor. Uh, are um, increasingly also undermined. Uh, as methods used, we relied on... metodele folosite uh, am eh, organizat mai multe sondaje, 75 de răspunsuri, diferite grupuri. Uh, am cooperat cu Equinet și cu organizații care se ocupă de drepturile minorităților. O concluzie, un rezultat principal este următorul. forme instituționale de discriminare a minorităților pot reprezenta un prim semnal a unor probleme cu statul de drept. Și dacă acest lucru se întâmplă, situația minorităților este tot mai amenințată. Am încercat să vedem cum poate deveni cadrul statului de drept posibilitatea Uniunii Europene de a garanta drepturile minorităților. În acest moment, în Uniunea Europeană 8% din populație face parte dintr-o minoritate, 10% dintr-o minoritate uh, minoritate lingvistică, posibilități de intervenție din partea Uniunii Europene. Articolul 2, de exemplu, care se referă la drepturile omului, apoi Carta Drepturilor Fundamentale, articolul 22, care, prin care noi ne-am angajat și statele membre s-au angajat să respecte drepturile minorităților. Există de asemenea articole care discută principiul nediscriminării. Și pentru noi este foarte interesant să examinăm caracteristicile specifice din Uniunea Europeană pentru cetățeni, calitatea vieții, pentru că deseori se întâmplă ca drepturile minorităților să țină de mandatul unor organizații internaționale, cum ar fi ONU, Consiliul uh, Europei, de exemplu. Însă, în studiul nostru, uh, atragem atenția asupra faptului că există norme specifice în dreptul european privind uh, drepturile minorităților. Nu trebuie să lăsăm acestea la latitudinea organizațiilor uh, internaționale. De exemplu, dacă există o, dis- o discriminare instituțională vis-a-vis -vis de romi, acest lucru uh, subminează încrederea re- uh, reciprocă în sistemele judiciare. Dacă drepturile cetățenilor rom nu sunt uh, respectate, dacă uh, Uh, nu au acces la justiție și dacă sunt uh, prea mulți uh, în închisori din, din această minoritate, este un semnal că ceva nu este în ordine cu sistemul judiciar și mm, trebuie să revenim asupra acestei probleme pentru a garanta încrederea reciprocă. Este ceva confirmat de o serie de, de cazuri și sentințe de la CEDO. Am observat de asemenea că Uniunea Europeană este foarte proactivă, mai ales când vine vorba de integrarea romilor. Sunt pași importanți în direcția adecvată, însă nu este vorba doar de drepturi economice și sociale ignorăm problema modelelor instituționalizate de discriminare și susținem de asemenea că în noua perioadă de programare ar trebui să existe un uh, program dedicat includerii uh, romilor pe plan național cu, o concern, cu un accent pus pe capacitatea organizațiilor civile mm, care să apără drepturile comunității rome. O parte a răspunsului trebuie să fie o mai bună finanțare a societății uh, civile și independența organizațiilor care reprezintă uh, drepturile uh, minorităților. Aceste organizații trebuie să fie mai bine legată de, organ- de autorități. Am ajuns de asemenea la concluzia că independența organizațiilor de, care luptă pentru egalitatea de drepturi este deosebit de importantă. Una din provocările practice cheie care ne-a preocupat, care devine evidentă și din anex, anex este următoarea. Problema neconformității în diferite mecanisme internaționale, cum ar fi UPR, Comitetul de Eradicare a Discriminării Rasiale, comitetul care luptă împotriva discriminării, împotriva uh, femeilor și așa mai departe ne arată că există un model de neconformitate cu standardele inter- internaționale. Există o oboseală în rândul guvernelor de a respecta aceste norme internaționale și devine un lucru uh, recurent când vine vorba de nerespectarea uh, drepturilor minorității, minorităților. Am observat acest lucru în toate cele 11 state care au făcut obiectul studiului nostru. Uh, one, uh, one of the key issues is that often at the heart of, of international and regional me mechanisms. O altă chestiune importantă este voința politică să convingem autoritățile politice că este în interesul lor să respecte uh, drepturile minorităților. Însă nu se întâmplă întotdeauna acest lucru și nu se monitorizează uh, deciziile luate. Lipsa de monitorizare cred că este un domeniu în care Uniunea Europeană ar putea să aibă un uh, un rol mai mare. O altă problemă este um, regimul de opt-out și de neratificare a, un, a tuturor directivelor adoptate. Am încercat să vedem peste tot în Uniunea Europeană care sunt uh, statele membre care nu au ratificat anumite convenții internaționale. Și revenind la problema statului de drept, considerăm că există trei scenarii posibile în statele membre. În primul rând, dacă statul de drept, drepturile fundamentale și democrație sunt uh, intacte în uh, statele membre, există cazuri individuale de discriminare împotriva minorităților, dar există mecanisme naționale care permit rezolvarea acestora. În al doilea scenariu, există semne de discriminare instituțională, de riscuri pentru minorități, cu toate acestea dacă intervin mecanisme internaționale, aceste drepturi uh, sunt respectate. Al treilea scenariu este uh, cel în care sunt probleme cu statul de drept, situație în care este foarte dificil să se intervină și să fie îndreptată situația. Drept urmare, când ne gândim la mecanismul statului de drept, cerem o comisie independentă, instituirea unei comisii independente care să examin- examineze caracterul sistematic uh, vio- uh, și cazuri de încălcări uh, grave a drepturilor minorităților. Asemenea, comisie independentă ar putea să examineze uh, gravitatea persistența riscurilor existente și să intervină înainte de a ajunge în al treilea scenariu, situație în care este prea târziu să mai demareze un dialog cu statele membre. Ca indicatori care uh, arată existența unei probleme sistematice, considerăm că putem să plecăm de la cazurile de la uh, consum, discutate în fața Consiliului uh, Europei sau la CEDO, unde există o jurisprudență extinsă. Am putea să vedem cât de repede sunt puse în, în, în aplicare sentințele, apoi uh, examinarea punerii în aplicare acestor de, decizii și apoi cum se reflectă deciziile uh, în temeiul articolului 39 CEDO. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale poate fi considerată a fi uh, o carte, o, o cartă a unor drepturi reale care ar permite o intervenție mai cuprinzătoare, uh, consolidând astfel articolul 51 din această cartă. Considerăm că există potențialul uh, declanșării sistematice a unor Uh, cazuri de nerespectare a tratatelor în momentul în care statul de drept, drepturile fundamentale și democrația nu sunt respectate în diferite state membre. De asemenea, Curtea Europeană CEJ ar putea să uh, intervină în cazuri individuale și în cazuri uh, colective. Există un potențial de a recurge la măsuri uh, tranzitorii din partea Curții Europene de Justiție care ar uh, împiedica statele membre să acționeze într-o anumită direcție. Au fost formulate propuneri foarte interesante de Parlamentul European în domeniul uh, independenței organizației, organizațiilor societății uh, civile, apoi impunerea unor uh, condiții, în cadru condiționalități în noul, cadru, noul cadru financiar multianual. Toate aceste propuneri au potențialul de a susține respectarea drepturilor minorităților, astfel încât acestea să se bucure de aceleași sau de standarde similare în mai mult în toate statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru clarificări și pentru a răspunde unor uh, între, întrebărilor pe care le aveți. Mulțumesc. Nu foarte mulți colegi uh, nu sunt prezenți. Aș dori să spun că m-am ocupat de un raport pe acest subiect în anul 2004, anul extinderii Uniunii Europene și mă bucură să văd nume cunoscute pe, în redactarea acestui uh, raport pe un subiect atât de complicat, extrem de complicat, pentru că chiar și definiția minorităților din Uniunea Europeană este o chestiune importantă, a devenit o chestiune importantă din chiar în anul 2004 existau o serie de directive importante în momentul, la momentul respectiv și am putut să vedem că ideea a ce înseamnă o minoritate, care duce la faptul că mecanismul de, de protecție are un caracter mai degrabă internațional. Națiunile Unite, Consiliul Europei și așa mai departe, face ca activitatea UE din acest punct de vedere să fie foarte complicată și se pune întrebarea cât de eficace poate fi intervenția UE. Punerea în aplicare a unor uh, directive nu a fost atât de unitară uh, peste tot și se pune întrebarea cât de eficace a fost pentru uh, protecția minorităților și cred că acest raport este unul foarte important. Sper că va fi folosit, ținând seama de expertiza autorilor. Este vorba de juriști, ca doamna Guild, care s-a ocupat de un subiect uh, pe mai multe niveluri important, din mai multe puncte de vedere. Și sper că în urma acestui raport vom putea înțelege ce poate să facă Uniunea Europeană și aici există, există o adevărată problemă. Știu că s-a vehiculat această idee a unei comisii de examinare și în trecut. De obicei, este foarte dificil pentru minorități care au făcut obiectul unor discriminări să treacă prin diferite uh, proceduri uh, în uh, instanță Este un raport foarte important pentru a ne ajuta să înțelegem unde și cum se poate implica Uniunea Europeană. Este o, o, un document foarte important pe un subiect extrem de complex pentru că minoritățile de obicei țin de dreptul internațional. Este un studiu pe care îl recomand tuturor pentru că conțină, conține informații acumulate într-o perioadă lungă de timp. Vă mulțumesc pentru acest raport și nu știu dacă sunt întrebări specifice legate de acest raport. Eu aș avea o întrebare dacă nimeni altcineva nu are. Nu, nimeni. Întrebarea mea ar fi legată de minorități și directive. Plec de la ideea definirii minorităților, diferitelor tipuri de minorități lingvistice și așa mai departe. Care este ideea dumneavoastră legată de definirea unei minorități care face obiectul unei discriminări? Credeți că s-a schimbat ceva în ultimii ani din acest punct de vedere? Și cum uh, se încadrează diferite minorități, grupuri de oameni care fac obiectul unor discriminări uh, rasiale sau religioase. Cum se încadrează cetățenii europeni în această perspectivă? Care este percepția lor vis-a-vis -vis de protecțiile de care ar trebui să se bucure? Dacă eu aș fi un cetățean european care este discriminat la locul muncii datorită faptului că sunt musulman, ce pot aștepta din partea Uniunii Europene? Aștept să fiu uh, protejat de o directivă sau de un cadru mai cuprinzător? Consider că fac parte dintr-o minoritate în situația respectivă? Este o întrebare relevantă pentru că este foarte dificil să încadrezi persoanele într-un anumit grup. Aș aș provoca pe oricine să citească acest raport și să, și să încerce să înțeleagă apoi situația specifică. În cazul uh, romilor există protecții pentru un grup pentru, și sunt oferite de sistemul juridic dintr-o țară sau din alta și care este rolul Uniunii, rolul Uniunii Europene. Este o întrebare foarte importantă, fundamentală, pentru că trebuie să reușim până la urmă să definim care este rolul Uniunii Europene pentru că este un domeniu de care s-a ocupat nu doar comisia noastră, dar și comisia de ocupare și în plus există și directiva orizontală și aș dori să înțeleg care ar fi uh, rolul acesteia, se potrivi, cum intră în acest cadru sau nu intră deloc. For the question. Indeed... Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile și pentru întrebare. În studiu, într-adevăr, uh, înțelegem faptul că atunci când e vorba de definiții, în acest moment este un domeniu care ține de competența exclusivă a statelor membre. Acestea definesc ce reprezintă minoritățile. Este vorba de o convenție cadru a Consiliului Europei care stabilește oarecum limitele în care pot să definească statele membre minoritățile. Însă, pentru noi, nu e atât de mult o problemă legată de definirea minorităților care sunt acestea, dar când e vorba de discriminare sistemică instituțională, ce putem face acolo? Aceasta ar fi, de fapt, problema. Acesta a fost punctul nostru de plecare și abordarea noastră. Și chiar dacă nu există dreptul de definire a minorităților în cazul uh, Ehm, romilor, uh, Uniunea Europeană a făcut destul de multe prin măsuri de tip soft law și a tras cu sine cumva o definire și a sprijinit uh, câteva dintre măsurile legate de modul în care pot să fie protejați romii în statele membre și cei care se deplasează între statele membre. Dacă ne uităm uh, la istorie, care nu prea mult în urmă, avem în 2010 toate controversele legate de evacuările romilor din Franța, Italia și așa mai departe. Acestea nu au fost uh, uh, soluționate prin strategii naționale de integrare a romilor, așa că trebuie să ne concentrăm pe partea aceasta de caracter instituțional și țintire a unor anumite minorități pentru că acestea se încadrează în anumite grupuri. Iar la întrebarea noastră legată de modul în care un european ar putea să protejeze mai bine persoanele, dacă e vorba de cazuri individuale, există un um, potențial mare pentru directiva orizontală privind nediscriminarea, care este încă pendinte, pentru că, așa cum spunem și în studiu, persoanelor uh, trebuie să li se acorde forme de protecție egale dacă sunt discriminate pe piața muncii, dacă sunt discriminate în alte sectoare ale vieții publice, să nu, fie, să nu depindă de motive, pentru că în acest uh, moment uh, doar uh, directiva REZ um, furnizează niște um, domenii mai extinse în ceea ce privește Uh, mai multe domenii din viață, dar um, directiva orizontală se referă mai degrabă doar la domeniul ocupării. Trebuie așadar să se trateze această situație. Atunci când e vorba de niveluri sistemice, instituționale de discriminare, observăm că uneori acest lucru este mm, motivat, este derivat din tendințele majoritare. Nu există, de exemplu, mecanisme naționale, organisme în acest sens, dar foarte greu pot să, să apere drepturile acestor persoane dacă nu există un cadru. De aceea noi pledăm pentru această abordare de tip stat de drept care să fie introdus în sistem. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Așa cum am spus și la început, este un raport foarte solid și se încadrează uh, și în raportul nostru din propria inițiativă care vine și sperăm să-l folosim și în alte activități legate de activitatea um, pe, um, pe dosarul minorităților și salutări celor de la CEPS. Putem să trecem la următorul punct? Punctele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și 11, 12, toate se referă la rapoarte de țară și recomandări de la Comisie de con- decizia de Consiliului de, de autorizare a deschiderii negocierilor de acorduri între Uniunea Europeană și mai multe state din uh, în zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu și Africa de Nord pentru schimbul de date între Europol și aceste state. Noi am avut um, proiectul de recomandare al Comisiei pe 25 aprilie la Libe. Țările vizate sunt Algeria, Israel, Egipt, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia. Să discutăm proiectul de Uh, rapoarte pe care le-am uh, depus eu. Ca raportor aș dori să menționez că um, Parlamentul trebuie să-și încheie deliberările rapid. Am fost uh, informați că Consiliul și Europol sunt dornice să înceapă um, rapid negocierile cu unele dintre aceste state și după aceea Comisia sau? Vreau să vă explic, avem o explicație destul de lungă aici, dacă aveți un pic de răbdare. Uh, am fost informat că Consiliul și uh, Europol vor să înceapă repede aceste negocieri. Parlamentul își acordă consimțământul la sfârșitul negocierilor, dar este important să trimitem un semnal politic către Consiliul și Comisie și către statele vizate uh, referitor la limitele și principiile orientative care ar trebui să uh, fie menționate în uh, mandatele de negociere. După cum ați citit în proiectul de rapoarte, dar probabil că nu le-ați citit niciunul dar dacă le-aș citit, în mandatele de negociere ar trebui să reflecte importanța pe care o acordăm noi, Uniunea Europeană, drepturilor fundamentale și libertăților. Uh, aplicarea legii este esențială și Europa trebuie să dispună de instrumentele necesare și de um, măsurile de garanție um, obligatorii din punct de vedere legal, care trebuie să se Um, să îi permită să protejeze drepturile și libertățile fundamentale în legătură cu datele care vor fi uh, transferate. Deci nu trebuie să existe o slăbire a protecției datelor, nici direct, nici indirect. În ceea ce privește uh, ce spunea ceea uh, EDPS, e esențial ca transferul să se facă în scopurile care să fie definite specific pentru fiecare stat și în plus măsurile de garantare trebuie să um, fie integrate în acorduri Uh, de asemenea um, alte chestiuni cum ar fi um, um, o procesare suplimentară, perioade de retenție, principiul specificității și intenția de schimb de date atunci când e vorba de tratament inuman. Uh, acestea trebuie să fie linii roșii, uh, dar trebuie să vorbim și mai în amănunt despre tipurile de infracțiuni și definițiile acestora. Așa că, colegi, noi în Europeană avem EDPS și autoritățile de protecție a datelor la nivel național, însă nu toate statele partenere care sunt menționate aici au același tip de organisme de supraveghere independente. Așa că propun să includ o obligație pentru cele două părți să definească și stabilească o astfel de autoritate, să o creeze, astfel încât să poată decide uh, suspendarea sau încheierea acordului în caz de încălcări. Este clar că orice astfel de schimburi, um, um, că orice date pot să fie trimise către aceste state dacă acest lucru e necesar pentru scopul inițial al transferului, iar că uh, dezvăluirea de date uh, etnice, raciale, referitoare la opinii politice, religioase sau credințe filozofice sau apartenențe la sindicate, date genetice, și uh, legate de sănătate sau de viața sexuală unei persoane nu pot să aibă loc decât în cazuri excepționale și fac um, obiectul unor măsuri de garantare. Deci trebuie să înțelegeți, dragi colegi, că e nevoie să avem astfel de acorduri um, uh, de schimb de date cu statele respective, însă trebuie să fim vigilenți și să fim atenți la uh, da, standardele noastre de protecție a datelor, cele legate de drepturile omului și de răspundere, tragere răspundere. Nu trebuie să fie diluate acestea. Trebuie să uh, să fie notat faptul că în caz că se ajunge la un acord care nu ar fi conform cu Carta Uniunii Europene privind protecția datelor și cu cadrul acesteia legat de protecția datelor, atunci trebuie să se pune problema răspunderii pentru încălcarea uh, cartei sau a acheului um, curent um, pentru protecția datelor. Acum aș dori să dau cuvântul um, colegilor din grupul politice și avem de asemenea și reprezentanți de la Consiliul Comisiei și EDPS dacă sunt întrebări. Cine dorește să intervină? Doamna Sipel, vă rog, Birgit. Thank you, Claude. Mulțumesc, Claude. Foarte pe scurt, mi-aduc aminte că am avut un prim schimb de opinii cu privire la aceste acorduri cu statele acestea și în prezentarea ta introductivă ai menționat deja unele dintre probleme pe care le-am putea întâmpina. Nu pot decât să subliniez faptul că situația din aceste state incluse pe listă, situația între acestea este foarte diferită și mai apare și problema modului în care să se uh, procedeze cu datele în statele respective, ce fel de control putem uh, face și sper că acest lucru se va lua în considerare astfel încât să nu dăm date despre cetățeni europeni unor state um, în care nu există niciun fel de asigurări cu privire la ce se va întâmpla și care ar fi consecințele unor astfel de transferuri de date și până la urmă unde vor ajunge datele respective. Din acest motiv, uh, în primul schimb pe care l-am avut cu uh, Europol și Comisia, um, în, în schimbul acesta am, am avut uh, concluzii foarte bune, dar ar fi bine să continuăm să vedem ce ar mai fi necesar. Vreau, da, să fiu de acord cu cele spuse de tine și să avem schimburi um, foarte uh, critice în legătură cu, ce, cu celelalte instituții cu privire la cum se conturează viitorul. Mulțumim foarte mult, este util. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, mă voi adresa Consiliului, domnul Mazievski. Vreți să interveniți pe scurt? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Foarte pe scurt, cum se prezintă lucrurile la Consiliu? Eu reprezint președinția și sunt uh, președinte al grupului de lucru care discută aceste decizii ale Consiliului. Deja am ținut șase ședințe în care am discutat aceste proiecte de, de decizii ale Consiliului și, practic, statele membre au folosit fiecare ocazie ca să sublinieze faptul că ar trebui să avem niște măsuri de garantare și controle foarte clare și pentru a asigura drepturile fundamentale și protecția datelor personale și libertatea persoanelor. Așa cum a spus domnul președinte în prezentarea voastră, avem deja un aviz din partea EDPS pe care am încercat să-l includem în text uh, cât se poate de mult Următoarea noastră reuniune va avea loc mâine. Sperăm să putem conveni asupra textului și apoi să mergem cu textul la Coreper și la nivel de Consiliu. Vă mulțumesc. Okay, thank you and for... Mulțumim. De la Comisie, doamna Amici, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună dimineața stimaților eurodeputați. Vreau să vă mulțumesc, uh, domnule, domnule raportor și domnule președinte, pentru acest proiect și pentru această contribuție importantă pe care ne-o dați tuturor, mai ales în uh, pregătirea negocierilor, procesului de negociere. Cred că suntem uh, perfect de acord cu preocupările dumneavoastră referitoare de faptul că uh, Trebuie să ne asigurăm că aceste acorduri viitoare uh, conțin, vor conține um, măsurile de garantare a vieții private, uh, dreptul de, um, de um, protejarea datelor personale și a drepturilor fundamentale, așa cum sunt ele consacrate în cartă. La Comisie am făcut eforturi mari să ne asigurăm că toate garanțiile necesare sunt incluse în uh, liniile directive de negociere. Așa cum a indicat uh, Adinauri și președinția, au fost mai multe discuții cu statele membre cu privire la proiectul de linii de orientare pentru negociere și acestea, de fapt, își propun uh, să consolideze și mai mult textul și sper că veți constata și dumneavoastră că aceste linii de orientare și deciziile pe care sperăm să le adopte Consiliul să autorizeze demanarea de către Comisia acestor negocieri vor reflecta aproape în întregime observațiile pe care le faceți dumneavoastră în proiectul dumneavoastră de raport. Și, așa cum s-a menționat, acest lucru reflectă și o serie de preocupări exprimate de EDPS în avizul uh, acestei instituții, care a fost foarte util, aviz din luna martie. Apoi, un lucru pe care aș vrea să-l menționez, în raportul dumneavoastră vorbiți despre rolul autorităților de supraveghere din aceste state terțe. Bineînțeles, existența unei autorități uh, de supraveghere independente reprezintă una dintre pietrele de temelie în măsurile de garantare a protecției datelor. Și, bineînțeles, acesta reprezintă un, obiect, un obiectiv pe care ni-l uh, propunem, că pentru care vom face eforturi. Dar uh, Um, să acordăm acestor autorități rolul de suspendare sau de încheiere a acordului, ni se pare că depășește puțin uh, câmpul de aplicare și competențele acestor organisme de supraveghere a protecției datelor. Apoi, când e vorba de garantarea faptului că aceste măsuri uh, de precauție chiar sunt implementate de uh, statul terț, mă voi uh, referi aici la mecanismele de monitorizare menționate în linie de orientare pentru negocieri și um, evaluările periodice ale acestor acorduri. Este clar că acestea vor reprezenta o prioritate pentru Comisie și, în încheiere, domnule președinte, aș dori să vă asigur de faptul că Comisia va raporta în mod uh, regulat acestei comisii cu privire la modul în care progresează negocierile. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și, în sfârșit, în numele EDPS, uh, domnul Vierovski, um, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea avizelor EDPS au fost incluse în um, proiectul de raport care a fost prezentat la începutul um, discuției din uh, Parlament. Pot să spun în acest moment că ne bucurăm foarte mult de modul în care a ieșit uh, raportul prezentat astăzi și multe dintre punctele incluse în acesta sunt esențiale pentru discuțiile viitoare pe acest subiect. Menționez doar trei care sunt foarte importante pentru autoritățile de protecție a datelor. În primul rând, este vorba de transferul suplimentar al acestor date. Avem două puncte în rapoarte care au fost uh, prezentate astăzi care menționează faptul că uh, transferul suplimentar către instituțiile din state nu poate să se facă decât în scopul inițial al, uh, în care s-a făcut transferul către statul respectiv și că astfel de transferuri nu vor fi uh, permise în alte situații. Este vorba de uh, dispoziții esențiale pentru activitatea practică și modul în care se implementează un astfel de acord. Care acord noi înțelegem că poate să aibă rezultate foarte bune pentru activitatea Europol, dar doar în momente în care se respectă niște garanții corespunzătoare. Un alt punct pe care vreau să-l menționez este faptul că rapoartele acestea fac apel la faptul că trebuie să se menționeze în mod explicit că Europolul trebuie să respecte orice fel de restricții legate de datele care sunt transmise către Europol de către statele membre sau de către alți furnizori care sunt eh, esențiali pentru noi. Sunt de acord cu comentariile menționate cu privire la uh, nivelurile diferite de protecție datelor în aceste state. Unele au uh, uh, deja un sistem în acest sens, cum ar fi Israel, și altele unde nu există niciun fel de informații cu privire la sistemele de protecție a datelor, cum ar fi um, Algeria și eu vă stau la dispoziție să vă prezint situația pentru fiecare aceste state, cum se prezintă lucrurile acolo dar bineînțeles că aceste uh, informații sunt la dispoziția colegiuitorilor și în formă scrisă. Vă mulțumim, domnule Vierovski, și ne încheiem uh, intervenție cu această intervenție. Uh, termenul de depunere a amendamentului este 13 mai la ora 18 și intenția ar fi să ajungem în plenară în iulie. Cred că așa vom face. Dosarul va ajunge pe la din iulie. Mulțumesc, mulțumesc Birgit și mulțumesc colegilor prezenți pentru contribuții. Suntem uh, un pic mai rapizi decât calendarul nostru. Vreau să verific cum s-a lucrat cu următorul punct legat de CEPOL. Okay. So, colleagues have been advised that um, for the Colegii știu că la punctul următor, CEPOL, da, trebuie să avem niște colegi, dar n-au venit încă. Va trebui să așteptăm o jumătate de oră. Îmi pare rău. Astăzi uh, ne mișcăm mai repede decât uh, anticipasem. Așa că punctul 14 Uh, cu privire la CEPOL se va discuta la ora 11. Oare sunt șanse să vină mai devreme? Okay, so confirm uh, be a 30 Da, deci pot să confirm că luăm acum o pauză de 30 de minute. Vă rog să veniți uh, la 10.55, la 11 fără 5 break, 10.55 for point 14. 10.55, thank you. 10, sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? No, it's just that... Am zis 10.55 uh, în loc de 11, pentru că avem votul de la 11 și un sfert și în felul ăsta avem și noi 20 de minute.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

Colleagues, thank you for your patience. We can uh, deal now with point 14 before we uh, move to the votes at 11.15. We've just been, we had been moving uh, quickly on our agenda. Da, dragi colegi, haideți să uh, revenim. Am avut multe pauze, dar trebuie să continuăm ordinea de zi. Punctul 14, delegația liberă la CEPOL. Agenția Uniunii Europene pentru formarea serviciilor polițienești, vizite pe 5 și 6 aprilie, uh, sub vicepreședinția uh, sub vicepreședinta King Gal a fost uh, șefa delegației, a fost și raportoare pentru regulamentul CEPOL în 2014 deci o să dau cuvântul doamnei Gal de fapt e domnul Mamichin de fapt Draft mission report. Yes, I'm going to ask uh, Kinga to present the draft mission. O să, o să rog să se facă o prezentare a proiectului de raport al misiunii și apoi nu mai Mikins, vă rog. Thank you, Chairman. Deci, doamne, egal, dau cuvântul totuși mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi spune câteva cuvinte în legătură cu această misiune la CEPOL. Uh, desfășurat în luna aprilie și câteva cuvinte și despre raport pe care puteți să-l consultați. Uh, am lucrat foarte bine în vederea elaborării raportului și găsiți acolo lucrurile importante. Eu vă încerca să fiu succintă, să transmit doar niște mesaje principale. La început dați-mi voie să spun că e rar când avem o misiune unde se recunoaște activitatea noastră aici. Deci ce ne-a spus personalul uh, CEPOL a fost că după cum am modificat noi și am sugerat noi, în nou mandat al CEPOL, de fapt, are un efect foarte vizibil și tangibil în activitatea CEPOL în deci, centru de cercetare și formare uh, cu un statut incert, acum s-a transformat într-un centru care, într-adevăr, este solicitat să facă activități de formare importante în Europa, mai ales în chestiuni legate de securitate, antitero și sunt din ce în ce mai mult solicitați uh, ca să-și transmită cunoștințele și experiența uh, către cei care sunt activi în aceste domenii. Așadar, asta s-a făcut pentru că am intervenit noi și le-am modificat mandatul. Așadar, chiar am fost lăudați, a fost lăudată activitatea LIBE și a Parlamentului în general și lucrul ăsta e foarte important, cred eu. Așadar, succint, scopul delegației a fost uh, să avem o imagine generală a ultimelor evoluții în activitatea CEPOL, Uh, după modificarea cadrului juridic în iulie 2016 a agenției, delegația subsemnată și colegii, colegul din grupul socialist, domnul Mamikins, am avut dezbateri foarte interesante cu directorul executiv, care este acum în funcție, și Eh, alt, eh, alți membri ai personalului de conducere al agenției. Colegii de la Secretariatul Libe au organizat foarte bine toate reuniunile, evenimentul și cred că raportul oglindește foarte bine ce s-a făcut. Deci am fost la uh, cartierul general Cepol, uh, am făcut o vizită acolo. Uh, cheltuielile a fost suportate de maghiari și renovarea sediului a fost uh, făcută pe banii guvernului maghiar. Deci acum nou sediu e foarte frumos, foarte impresionant, dar se pare că nu vor, avea, nu vor mai avea suficient spațiu pentru că au din ce în ce mai multe sarcini și uh, crește interesul la adresa activităților lor. Domnul Schröder, directorul, a spus că, iată, s-a schimbat și numele de la Colegiul European la CEPOL. Asta reflectă și faptul că CEPOL are mai multe sarcini, conform noului mandat. O inovație importantă a noului cadru juridic, obligația ca agenția nu doar să susțină și să coordoneze activitățile făcute de partenerii naționali, ci și să pună în aplicare activități de formare și să uh, dezvolte uh, produse educaționale și instrumente, foarte important. În 2017, în contextul acestor priorități politice evoluând foarte rapid, CEPOL a organizat 208 inițiative de training, inclusiv 105 activități rezidențiale, 95 uh, webinare și 8 cursuri online. și că îți vă prezint uh, uh niște fapte. De exemplu, în 2014, numărul de participanți la activitățile CEPOL era de aproximativ 10.000 de persoane. În 2017 putem vorbi de 23.700 ca număr de participanți la activități uh, CEPOL și satisfacția clienților este una de un nivel foarte bun. Activitățile de training se centrează pe priorități politice ale UE, uh, pentru staful operațional, ceea ce e foarte important, pentru că ei au nevoi specifice, deci nu e doar uh, la nivel general ceea ce predau ei, ci informații aduse la zi și utilizabile în viața de zi cu zi uh, la fața locului și aceste cunoștințe sunt transmise de experți la de nivel înalt internațional. CEPOL a înființat un centru de cunoaștere privitor la, centru de informații privitoare la terorism Există o valoare adăugată specifică de colaborare pentru că forțele de poliție naționale au nivele diferite de pregătire antitero și sigur că un transfer de cunoștințe este foarte eh, binevenit și promovat printr-o activitate de formare comună. CEPOL a identificat și nevoi încă nesatisfăcute în Uniunea Europeană în domeniul cibercriminalității, de asemenea a fost activ în domeniul uh, infracțiunilor grave și crimă organizată, activități în, de clădirea capacității în țări terți. Avem un proiect pilot numit uh, Parteneriatul Antiterorist, uh, parteneriat, un program cu parteneri din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, foarte util pentru a uh, partaja experiențe cu personal operațional, deci ce anume e de făcut în caz de atac terorist. Promovarea drepturilor fundamentale este și el un element cheie al activității CEPOL și cu toate acestea domnul Schröder a repetat și nu numai dânsul, ci și uh, alți parteneri de discuții au repetat că ce uh, CEPOL are din ce în ce mai multă muncă, dar nu are și resursele la, la înălțimea noilor sarcini și ni s-a tot repetat acest lucru și ni s-a subliniat uh, pe durata reuniunilor că viitorul CFM, cadrul financiar multianual, ar trebui să aloce mai echilibrat fondurile de la bugetul european în domeniul securității interne UE. În încheierea spune că eu personal apreciez foarte mult calitatea muncii CEPOL și în lumina rezultatelor obținute și a reputației solide a agenției uh, obținute în ultimii trei ani, cred că ce am făcut noi la Comisie și la Parlament, și anume să avem un organism specializat uh, pentru formare în domeniul polițienesc, uh, a fost o măsură foarte binevenită și vreau să mai subliniez, să atrag atenția colegilor că există nevoia de a aloca resurse în continuare pentru această agenție, pentru că face o muncă foarte folositoare. Pentru că, iată, mandatul prevede noi sarcini și volumul de muncă uh, s-a mărit foarte mult. Deci aș uh, spune că e nevoie de o alocare mai sustenabilă și echilibrată a fondurilor bugetare pentru CEPOL. Și din nou mulțumesc uh, colegului meu, domnul Mamichins, că a fost alături de mine în această reuniune și în această misiune și în reuniuni și în discuții. Mulțumesc staffului pentru susținere și pentru proiectul de raport pregătit. Thank you very much, Kinga. Are there any uh, colleagues? Președintele, mulțumesc, Kinga. Dorește vreun coleg să ia cuvântul în legătură cu CEPOL? Dacă nu, mulțumim, doamne Gal, pentru acest raport și, repet, e important ca comisia noastră să monitorizeze îndeaproape munca agențiilor noastre și, eh, sigur, să-i și vizităm în mod constant, în conformitate cu regulile noastre de procedură. Deci mulțumesc pentru vizită și raport. Bine, la, iată, 11 și 6 minute. Suntem acum, votul va începe la 11 și 15, deci 11 și un sfert. Mai așteptăm să mai vină mai mulți colegi, deci să aveți uh, cartelele de vot, vă rog. Vom vota la 11 și un sfert și facem pauză până atunci.

Um, dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe votul electronic, deci vă rog să luați loc și să aveți pregătite cartelele de vot. Deci începem, dragi colegi. Votarea. Acum repet un anunț pe care l-am făcut la începutul reuniunii noastre dimineața, deci în ce privește acest scut de confidențialitate, în calitate de raportor, am discutat cu grupurile implicate și mai e nevoie să lucrăm la compromisuri, motiv pentru care și și din motivul participării va trebui să Eh, amânăm votarea acestui raport. Am anunțat asta la, orele, la ora 9 dimineața, dar mai anunț și acum dacă cineva dorește cumva să-și exprime un punct de vedere în legătură cu acest anunț, dar ni s-a spus că așa e cel mai bine să facem, dar se va vota cât mai curând posibil, dar se amână pentru moment, iar acum trecem la următorul vot și anume raportul privitor la proiectul de decizie a Consiliului, punerea în aplicare a dispozițiilor rămase, dragi colegi, spune președintele, vă rog să luați loc. Dar în liniște, dacă se poate. așa, dar raportul privitor la uh, punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis Schengen cu privire la sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România. Vreau doar să spun că numărul documentului Consiliului în agenda este în ordine de zi e incorrect. E F 1520 per 1 per 2017 Revision 1, Asta este uh, numărul corect. Dacă doamna raportoare Macovei dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, suntem mult mai aproape de Schengen, România și Bulgaria. Acum România și Bulgaria văd alertele uh, introduse de alte state membre pentru refuzarea intrării sau șederii în Uniunea Europeană. Uh, Uh, dar alte state nu pot vedea alertele introduse de românia și bulgaria. Uh, prin raportul pe care îl votăm astăzi aceste alerte introduse de românia și bulgaria în sistemul schengen vor fi văzute de toate statele membre. asta înseamnă că practic vom coopera la nivel tehnic și politic cu toate statele membre uh, schengen. de aceea spun încă o dată suntem mult mai aproape de schengen. Uh, și ultimul lucru pe care vreau să l menționez este că desigur siguranța fiecărui cetățean european este esențială pentru noi și este esențial de aceea ca statele membre să introducă informații corecte și la timp în acest sistem de informații schengen și să coopereze între ele. mulțumesc. Thank you very much. Președintele, mulțumim și acum trecem la vot. Toate amendamentele au fost retrase, deci trecem direct la votul final. Vot cu apel nominal, votul electronic s-a deschis. Has everyone voted? A votat toată lumea. Votul s-a închis. Intervenție fără microfon din sală, deci 34 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportoarei. Mulțumim, doamna Macovei. Cum trecem mai departe? Următorul vot. Acordul între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru Securitate Internă. Trecem la vot. Este un singur vot. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 34 de voturi pentru, unul împotrivă și trei abțineri. Deci, acum trecem la următorul vot, și anume acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontierele externe și vize, ca parte a Fondului pentru Securitatea Internă pentru perioada 2014-2020. Raportor domnul Christensen. Doriți să luați cuvântul, domnule raportor, dar se pare că nu este în sală. Da, nu e aici. Nu poate lua cuvântul. Thomas, have you got a flight that's really urgent or something? Da, da, probabil că aveți, uh, da, trebuie să prindeți avionul. Bun, am deschis votul. Votul electronic s-a deschis. Acum votul s-a închis. Let's carry 33 votes. Și se adoptă 33 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Următorul vot E vorba de a numi un membru în juriu de selecție pentru numirea procurorului șef european, articolul 34, 33 al regulamentului parchetului european. Am primit uh, uh, numele Antonio Mura. Uh, e o propunere din partea grupului ALDE. Votul va fi secret, uh, deci pentru numirea domnului Antonio Mura, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, acum votul s-a închis și se adoptă cu 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere în favoarea, deci, domnului Mura, ca să facă parte din acest jur de selecție. Mulțumesc, dragi colegi, s-a terminat sesiunea de voturi, ne reîntâlnim, s-a terminat și reuniunea, ne întâlnim, reîntâlnim pe 4 iunie la orele 15.